și proporționalitatea sistemului PNR. Și, bineînțeles, sunt dispuse să revenim cu detalii suplimentare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar Malmström. Stimați colegi, dezbaterea pe acest subiect s-a încheiat și trecem acum la intervențiile de un minut. Prim, în primul rând îi dau cuvântul domnului Diaz de Mera. Vă mulțumesc, domnule președinte. În Uniunea Europeană avem, există 30 de milioane de persoane malnutrite și foarte multe persoane care trăiesc sub pragul sărăciei. Majoritatea depinde de ajutorul uh, dat de băncile alimentare. 40% din fondurile necesare pentru a oferi aceste alimente vin, provin din uh, fondurile europene, prin programele de ajutor. Până acum, Regulamentul 93 din 2003 al Comisiei a fost cel în vigoare care stabilește ajutoarele pentru cumpărarea de cereale, lapte praf și orez. Însă Tribunalul de primă instanță a revocat acest regulament, reducând cu 500 de milioane de euro, de la 500 de milioane la uh, 133 de milioane de euro bugetul pentru aceste ajutoare. Să nu uităm că noi în mod istoric ne-am inspirat uh, din principiul solidarității. Eu profit de ocazie și cer președinției poloneze să facă tot posibilul pentru a-i ajuta pe cei nevoiași și să stabilească din nou uh, creditele bugetare care au fost atât de drastic limitate. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Flasicova. Comunitarna Domnule președinte, vă mulțumesc Problema uh, uh, jurisdicției în uh, dreptul uh, uh, conjugal este uh, una foarte complexă, mai ales în cazul uh, uh, căsătorilor mixte. De multe ori, uh, sistemul juridic este uh, defavorabil copiilor. De multe ori, copilul este Uh, neglijat atunci când soții uh, trebuie să-și uh, rezolve probleme conjugale și legate de căsătorie. De aceea v-aș ruga să facem totul pentru a armoniza legislația în domeniul este întreruptă vorbitarea de președinte.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 au existat probleme? Vă rog. Noi uh, ne confruntăm acum cu o flotilă în Gaza. Acest subiect este extrem de important. Este însă un subiect uh, conflictual. Au existat foarte multe dezbateri pe acest subiect în presă, dar deocamdată nu putem să spunem nimic despre ce se va întâmpla cu el. Întrebarea este dacă vom putea să ne asumăm responsabilitatea și să discutăm cu seriozitate problemele care se întâmplă în Gaza. Din 2007 încoace, mai multe milioane de persoane au uh, locuiesc în condiții degradante. Condițiile acestea nu s-au îmbunătățit în ultimii ani, ceea ce înseamnă că conflictul israelo-palestinian uh, nu este mai aproape de a fi rezolvat decât în ultimul deceniu. Cred că o soluție cu două state este singura soluție posibilă. Două state individuale care să se recunoască unul pe celălalt și care să coexiste unul lângă celălalt. Și acest lucru va fi posibil numai dacă Israelul restaurează demnitatea cetățenilor palestinieni. Mulțumesc. Doamna Matias este următorul vorbitor domnule președinte. S-a anunțat închiderea liniei feroviare între uh, Porto și alt oraș din uh, nordul Portugaliei. Iată o lovitură foarte mare pentru Portugalia. Această cale ferată nu mai era folosită. De ce? Fiindcă nu era adaptată condițiilor actuale ale vieții moderne. Și, a, și acest lucru s-a întâmplat fiindcă nu s-a investit în ultimul timp. Europa pariază pe transportul durabil și pe calea ferată, dar uh, uh, chiar dacă s-au, uh, s-au luat măsuri la solicitarea troică, S-au, s-au construit cale ferată în Portugalia, dar acum două săptămâni s-a respins în Parlament uh, investiții care ieșau din calculul deficitului. Astfel de măsuri ar fi salvat această cale ferată, ar fi modernizată, dar iată nu a fost acceptată și concluzia este, domnule președinte, că este trist ce se întâmplă. Dictatura deficitului omoară serviciile publice din Europa. Vă mulțumesc. Obrigado. Now I will give the floor. Mulțumesc. Doamna Dodds are cuvântul acum. Thank you, uh, Mr. President. Um... Circumscripția mea din Irlanda de Nord a cunoscut multe schimbări în ultimii ani. Este un loc stabil și pașnic care a trecut de campania teroristă care a lăsat atâtea victime în urmă. Totuși, există în continuare probleme majore. Recent am avut uh, probleme cu terorismul un act de terorist care a dus la moartea a doi soldați înainte ca aceștia să fie trimiși în Afganistan. Și au existat și revolte săptămâna trecută în uh, Belfast care au demonstrat că tensiunile comunitare pot în continuare să evolueze în violență. Numărul de comunități pașnice nu a fost niciodată mai mare și uneori avem aceste probleme uh, cu comunitățile care au, suferă de șomaj, de educație slabă, Uh, de sănătate slabă, inclusiv uh, probleme de sănătate mentală și un număr mare de sinucideri. Uh, comisarul Han, în timpul unei vizite în Irlanda de Nord, a văzut la prima mână contribuția uriașă pe care Fondul pentru Pace European îl are asupra poporului nord-irlandez și vreau să vorbesc în sprijinul acestui uh, fond și sper că noi vom putea să continuăm acest fond prin uh, intermediul Parlamentului. Președintele, mulțumesc. Domnul Cucan. Ďakujem. 17. júna prijala Benátska komisia stanovisko. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 17 iunie, Comisia de la Veneția a adoptat poziția cu privire la Constituția maghiară. Acest lucru a fost discutat de curând și la Parlamentul European. Cred că este un semnal pozitiv. Sper că guvernul maghiar va reflecta asupra acestei poziții. Dacă a ne uităm la relațiile de vecinătate între Ungaria și Slovacia, este foarte bine că această comisie de la Veneția s-a referit la partea din Constituție care are un impact asupra Slovaciei, pentru că această Constituție prevede faptul că uh, Ungaria este stăpâna destinelor maghiarilor care trăiesc în, stână, în străinătate. Însă, statele în care trăiesc uh, cei care fac parte din minoritatea maghiară sunt cele, de fapt, care uh, trebuie să se ocupe de respectarea drepturilor acestor cetățeni. Nu trebuie să slăbim atenția uh, acordată Ungariei. Doamna Plumb. I underline the importance... Subliniez Subliniez importanța participării directe uh, la beneficiile proiectului european. Cetățenii europeni profită de acest drept nu doar lucrând în diverse state membre, ci și construindu-și o viață nouă, o carieră și familii. Libera circulație a muncitorilor nu a creat turbulențe pe piața muncii, din potrivă a contribuit la creșterea economică a statelor membre și a deschis piața muncii în aceste state. Îndată ce lucrezi într-o țară, devii uh, contribuitor la bugetul acelei țări și ca atare ar trebui să uh, primești și beneficii sociale, prestații sociale. Tocmai de aceea solicit autorităților uh, olandeze să deschidă piața muncii pentru lucrătorii români și bulgari ținând cont de solicitările făcute de diversi experți care au evaluat efectul acestui drept asupra țărilor lor. Mulțumim, doamna Plumb. Doamna Parvanova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă aduc în atenție faptul că mai multe mai multor cazuri de deschidere a bagajelor în uh, aeroportul de la Sofia și s-au, uh, au dispărut unele obiecte din bagaje. Am primit foarte multe plângeri de la pasageri care și-au primit înapoi bagajele cu um, Uh, lacătul deschis uh, și au constatat că lipsesc obiecte din uh, bagaje. Companiile aeriene din Sofia nu au realizat niciun control în ciuda plângerilor prezentate. Încălcarea siguranței și a securității în aceste cazuri ar putea să fie pe, pe viitor motivul unor atacuri teroriste sau a altor incidente grave cu consecințe tragice. Insist ca autoritățile bulgare să controleze în mod stris, strict mă scuzați, companiile care operează la sol și insist ca autoritățile bulgare să retragă permisul acestor aeroporturi unde se întâmplă astfel de lucruri. Mulțumesc foarte mult. Doamna Jimenez are cuvântul. În defensa de los derechos fundamentales pido a las instituciones responsables que revisen la designación de sanciones. Aș dori să apăr drepturile omului și aș dori ca denumirea San Sebastian să nu mai fi uh, de plin faptul că acest oraș nu mai este uh, capitală europeană, capitală culturală europeană. S-a spus că este vorba de un proces de pace, însă organizația ETA nu a renunțat încă la uh, arme și sprijină această inițiativă inclusiv la San Sebastian. Nu se poate ca noi să acceptăm și să nu condamnăm aceste porniri teroriste astfel încât victimele și uh, atentatorii, teroriștii să fie amestecați. Doamnelor și domnilor, nu poate să existe o cultură adevărată în acest fel. San Sebastian trebuie să fie liber și între timp cultura ar trebui să fie promovată și ar trebui să învățăm să acceptăm culturile altora. Pentru că la ora actuală nu se poate face acest lucru. Doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. În această seară aș dori să uh, manifest furia ce s-a întâmplat cu flotila pentru libertate din Gaza și a activiștilor care au avut curajul de a, urcat la bord, de a urca la bord pentru a protesta împotriva încălcării drepturilor, dreptului internațional prin această blocadă. Și eh, toate navele sunt oprite, acestea au fost sabotate, toată lumea condamnă această blocadă, dar încă o dată, încă o dată, încă o dată cedăm presiunilor Israelului care ia acum măsuri de represalii pentru ce s-a întâmplat anul trecut. Guvernul grec spune că a dorit să evite o baie de sânge și cu dreptul cum rămâne. Cei care îi sprijină pe palestinieni sunt insultați și eh, aduși în instanță. În Franța, 400 de Uh, aleși sunt, uh, sunt numiți colaboratori și uh, asemănați celor care au denunțat evrei în cel de-al doilea război mondial doar pentru că au susținut această flotilă. Ne-am săturat de acest lucru. De, cum deci permite Israelul să maltrateze și să asasineze poporul palestinian? și pentru că s-a proclamat stat evreu, nu înseamnă că vorbește în numele tuturor evreilor din lume, iar acest lucru ni se arată în fiecare zi. Și a fost o o tragedie de neiertat și sunt printre cei care consideră că ar fi trebuit, ar fi putut să fie evitată, dar acest lucru nu justifică uh, faptul că Israel poate să-și permită să facă orice vrea fără să fie pedepsit. Domnul președinte încearcă să întrerupă vorbitoarea. Trebuie uh, să trebuie ca cetățenii să ia inițiative pașnice și haideți să luptăm împreună pentru a elimina blocada în Gaza. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Gardia Zabala are cuvântul. Gracias, presidente. Quiero aprovechar esta oportunidad. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie pentru a îmi exprima plăcerea față de decizia de a desemna San Sebastian drept un sit cultural și artistic. Cred că este momentul să încetăm să criticăm această decizie chiar acum pentru că vorbim despre un vis împărtășit. Mii de organizații care lucrează împreună pentru un singur obiectiv, promovarea culturii și a înțelegerii între diverse culturi. San Sebastian este bine cunoscut pentru festivalurile de film și pentru festivalul pentru drepturile omului, dar ceea ce a câștigat uh, dreptul acestui San Sebastian de a fi un oraș cultural este faptul că merită într-adevăr atenție pentru activitatea nenumăratelor ONG-uri și organizații care s-au ocupat de acest lucru. Orașul a câștigat acest statut datorită tăriilor lor și nu uh, din cauza motivelor uh, politice. Mulțumesc, domnul Severin hét éve tagja magyarország az európai uniónak. ungaria este membră a uniunii europene de șapte ani suficient uh, timp pentru a trage linie și a trage unele concluzii. În 2004 li s-a spus uh, maghiarilor că în momentul în care vor uh, adera la Uniunea Europeană, fiecare maghiar va putea să-și deschidă o patiserie la Viena, de exemplu. Dar nu este cazul. Uh, maghiarii câștigă 340 de euro în medie pe uh, lună. În Europa de Vest, salariul mediu este de aproximativ 2000. Uh, profesorii maghiari câștigă mult mai puțin decât cei din Europa de Vest, același lucru fiind valabil și pentru pensii. Este drept că a, și în același timp 300 uh, de persoane pe an mor de frig uh, în uh, Ungaria și, în același timp, nu putem deschide patiserii în uh, Viena. În plus, nu mai există nici fabrici de zahăr în, uh, în Ungaria. Deci, practic, noi am, am aderat pentru a oferi uh, locuri de muncă ieftine. Domnul Preda. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să mă refer la decizia de vineri a Comisiei de Finanțe din Parlamentul danez

Mulțumim. Și îi dau cuvântul domnului Ceabata Mari. Az Unió és Kína gazdasági kapcsolatok... Mulțumesc foarte mult. Evoluțiile relațiilor economice între UE și China sunt foarte importante, dar în același timp trebuie să discutăm despre diferențele de păreri în ceea ce privește drepturile omului. Din nefericire, premierul maghiar nu s-a referit la acest lucru, nu a abordat acest subiect. Iar în ceea ce privește pe domnul Orban, conform dorniei sale, China este un partener strategic, o țară care nu respectă drepturile omului și încalcă uh, drepturile tibetanilor. Uh, China va fi considerat un partener strategic și în ceea ce privește aceste subiecte? Uh, momentul în care ministrul de externe a vizitat țara, locuitorii din Tibet uh, nu au putut să demonstreze, să protesteze pe, str- pe străzi și um, asta din cauza autorităților chineze. Iar în ceea ce privește adoptarea legii mass media, ar fi trebuit să se, să se abordeze și acest subiect. Doamna Bilbao are cuvântul. La semana pasada... Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, tribunalul a decis, de fapt, juriul a decis că San Sebastian trebuie să fie capitala europeană a culturii pentru a um, îmbrățișa mai multe idei Tocmai asta merită uh, țara basc, pentru că este o propunere originală care solicită și participarea cetățenilor și există instituții întregi care sunt în spatele acestui proiect. Cele mai recente alegeri au dus la modificări ale guvernului în orașul San Sebastian. Totuși, există politicieni care consideră că acesta este un pericol pentru siguranța statului nostru și cred că asta este o insultă, este o critică care a ajuns chiar la urechile juriului acestui uh, eveniment. Care e rostul

I thank you and I will give the... Mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Milana. Go. Grazie, Presidente. L'incidente di Fukushima continua a produrre conseguenze. Mulțumesc, domnule președinte. Vedem consecințele situației grave Um, ale dezastrului de la Fukushima. Acest lucru înseamnă că uh, iar radiațiile au, au, dus la nivel, au ajuns la nivelul în care alimentele pot fi amenințate. Nu există um, însă reglementări pentru uh, produse procesate, mai ales pește în conservă. Se importă tone întregi de uh, ton, mai ales din Asia de Sud-Est și practic tonul vine din Japonia, ar putea de fapt conține pește japonez. Este foarte dificil să obținem informații cu privire la origine. Puțin oameni în principiu știm unde a fost produsă conserva, dar nu și peștele. Comisia a recunoscut acest, această problemă și dorește să uh, abordeze această problemă în politica comună pentru pescuit, însă aceasta va intra în vigoare numai în 2 ani. În acest plen se va discuta în trei ani. Iar consumatorii au nevoie și au dreptul la informații actuale și transparente acum. Comisia trebuie să intervină. Mulțumesc. Domnul Portaș, spune președintele. Parlamentul grec. Mulțumesc. Parlamentul grec a, a, plec, a aprobat noul pachet uh, măsurilor de austeritate, ceea ce a afectat nivelul de trai al cetățenilor și economia țării. Acest program a fost impus de Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană este responsabilă, deci este răspunzătoare. În Portugalia, săptămâna trecută, Parlamentul a, apro- a aprobat programul guvernului și s-a profitat de acest prilej pentru a anunța un impozit extraordinar care va reduce la jumătate alocația de al, unele alocații uh, pe care le primesc cetățenii. Și astfel nu se face decât să se agraveze situația negativă a economiei țării mele. Iar Europa este răspunzătoare eh, din cauza acestei obsesii cu deficitul. Dar prin aceste politici, iar în contextul acestor politici, Irlanda a anunțat reducerea TVA-ului în, în, eh, în domeniul Horeca. De ce de ce nu se întâmplă și în Portugalia și Grecia ceea ce se întâmplă în Irlanda? Iar în aceste țări de turism, autoritățile naționale au dorit, dacă au dorit, ar dori să reducă TVA-ul, atunci ce se va întâmpla? Comisia Europeană se va manifesta? Cum rămâne cu, jur- cu jurisprudența irlandeză? Mulțumesc, domnul Gutierrez are cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Este sábado pasado... Mulțumesc, domnule președinte sâmbătă, mii de oameni au, sărbă, au sărbătorit uh, Gay Pride. Au trecut câteva uh, decenii de când s-a descoperit uh, virusul uh, imunodeficienței. Grupurile există o anumită diferență între drepturile uh, Um, de care se bucură uh, grupurile LGBT în funcție de locul în care uh, trăiesc. Uneori uh, sunt pedepsiți chiar cu moartea. Pe 17 iunie, Națiunile Unite au adoptat o rezoluție conform cărea legislația în aceste țări ar trebui să fie schimbate și atitudinile ar trebui să fie schimbate. Astăzi aș dori să fac apel la autorități pentru a uh, apăra tratamentul egal, pentru a apăra cetățenii Uniunii Europene, astfel încât ei să se poată bucura de oportunități egale în întreaga Uniune Europeană și să fie egal cu toți ceilalți cetățeni. Mulțumim. Domnul Teixeira. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a publicat propunerea perspectivelor financiare pentru perioada 2014-2020. Acest uh, document este echilibrat în ceea ce privește propunerile cu privire la diversele propuneri europene și se menține stabilă uh, structura pe șapte ani a cadrului financiar. Perspectivele sunt orientate foarte clar uh, către obiectivele strategiei 2020. Se introduce o simplificare, mai multă transparență și mai multă echitate în ceea ce privește sistemele de financiare. Politica de coeziune menține bugetul său, punând accent pe rezultate, plus valoare și crearea Uh, unei noi categorii uh, a regiunilor uh, de tranziție. Ținând cont de dimensiunea teritorială care este subiacentă, totuși a fost uitat în ceea ce privește regiunile periferice, se solicit în continuare

Uniunea Europeană a acordat aproximativ 60 de milioane pentru acest proiect, însă există unele condiții, și anume comunitățile locale să fie de acord, cu toate că ele nu au fost consultate până acum. Ultima dată, uh, armata uh, a trebuit să... a, a fost... Uh, a, a intervenit împotriva activiștilor. Există un, uh, o aprobare pentru uh, începutul lucrărilor, însă datele și termenele sunt amânate în mod aleator. Lucrările în acest uh, domeniu, în această zonă, au început deja, însă extinderile înseamnă că dacă am continua așa,

Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Alfano. Prego. Președinte, ieri 60.000... Mulțumesc, domnule președinte. Ieri 60.000 eh, de italieni au ieșit în stradă pentru a, demo, pentru a protesta împotriva acestui proiect al căii ferate absurd eh, și eh, aș dori să mm, Mă exprim acum împotriva violenței eh, de ieri eh, și vreau să vă spun că dacă se, dacă se va construi această cale ferată, putem militariza această zonă pe o perioadă de 20 de ani. Acesta va fi rezultatul dacă nu se pleacă urechea la ce spun eh, localnicii, la ce spun cei de acolo. Nu este vorba despre afilierea politică, dar termenele pe care le-a impus Comisia au a, a permis ca contribuția populației noastre să fie trecută sub tăcere. Este vorba de privilegii care au fost acordate altor state membre. Iată că avem uh, o delegație care uh, se va deplasa la fața locului pentru a asculta uh, ce spun, pentru a care la ce spun oamenii. Nu putem să ignorăm ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos să nu mai prezentați postere. Dau acum cuvântul domnului Luhan. Puteți să vorbiți de unde stăteați, să știți, nu e nevoie să vă... Da, mulțumesc că îmi dați cuvântul, spune domnul Luhan. Experți în documentul revizuit în iunie 2011, uh, outcome indicators and targets towards a new system of monitoring and evaluation in eu cohesion policy sunt necesari mai mulți pași în dezvoltarea noului sistem de monitorizare și evaluare. resursele umane adecvate

un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile și corneliu vadim tudor adică cel care vă vorbete dă doamne minte la americani până când nu vor face planeta biftec. thank you very much mr president. Mulțumesc,

Domnule președinte, este absolut inacceptabil sau uh, când urmărim uh, evoluțiile din Danemarca, având în vedere și protestele pașnice pe care le-am văzut. În al doilea rând, aș dori ca Israelul să permită flotilei să ajungă în Gaza. Nu ar trebui să se repete uh, violența uh, uh, care a avut loc față de flotila din trecut. Și, nu în ultimul rând, felicitări orașului San Sebastian și a primarului său pentru câștigarea um, titlului de capitală culturală europeană împreună cu orașul polonez Wroclaw. Urez toate cele bune orașului San Sebastian, astfel încât această inițiativă să fie un succes. Vă mulțumim. Ultimul vorbitor a intervenit. Cred că a avut cuvântul toată lumea care a dorit să intervină. Putem încheia cu acest punct de pe ordinea noastră de zi. Domnule Binev, nu ați fost aici acum uh, un minut. Am crezut că ați plecat acasă, dar puteți interveni, vă rog. Colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi permit să iau cuvântul în uh, plenara noastră pentru a vă comunica o problemă nerezolvată la mine în țară. Guvernul uh, va condamna o întreagă regiune la dezastru ecologic, dând permisiunea exploatării miniere unei companii canadiene în afară de prețul foarte mic uh, al acestei uh, permisiuni, nu s-a studiat uh, impactul asupra mediului a acestor activități, iar această zonă face parte dintr-o zonă protejată, face parte din programul Natura 2000 și doresc să vă întreb de ce e nevoie, de cum se poate întâmpla acest lucru, cum se poate condamna la distrugere o întreagă regiune și uh, cât bani face guvernul de pe urma acestei concesiuni. Doresc să se atrag atenția asupra acestei uh, afaceri corupte. O să informez și Comisia Europeană în speranța că dacă nu va lua măsuri Bulgaria, cel, cel puțin uh, Uniunea Europeană va lua măsuri pentru a ocroti această regiune unde natura și oamenii uh, trăiesc împreună. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum trecem mai departe, stimați colegi, la următorul punct de pe, ordine, de pe ordinea de zi. Este vorba despre mm, raportul RAPTI, Serviciul Universal de Urgență și numărul 1012.